favore se prendete posto anche se non siamo in numero particolarmente elevato e non comunque tutti presenti come gradiremmo, bisogna rispettare la puntualità del Bună dimineața. Știu că nu suntem foarte mulți prezenți în sală, însă invitatul nostru a venit la timp și au venit și unii dintre dumneavoastră la începutul întâlnirii, după cum era programat. Îmi face o mare plăcere, domnule ministru, să vă urez bun venit la comisia noastră pentru a doua oară. Este o ocazie specială acum, pentru că vom vorbi despre probleme discutate la Consiliul pentru Afaceri Generale din 7 și 8 decembrie. De asemenea, vrem să discutăm, să discutăm complet și sincer rezultatele obținute de președinția suedeză. Putem să ne spunem la revedere și mulțumim la sfârșitul mandatului dumneavoastră. Vă mulțumim, vă mulțumim pentru relațiile foarte bune pe care le-ați avut cu Parlamentul European. Ați fost întotdeauna deschis discuțiilor. Luni și marți, Consiliul de Afaceri Generale a discutat o serie de subiecte. Sunt sigur că ne veți relata despre acestea în prezentarea dumneavoastră. Însă voi menționa câteva din aceste puncte. Integrarea europeană, inclusiv a Balcanilor de Vest, s-au făcut eforturi majore pentru a elabora criteriile pentru Croația, pentru a putea încheia negocierile cu acest stat. Există și vești bune în legătură cu fosta Republica Iugoslava Macedoniei, cu toate că nu s-a ajuns la nici o indicație clară că negocierile vor începe în curând. Există și perspective pentru alte state balcanice, Bosnia-Herzegovina. Situația de acolo ne preocupă, însă există și lucruri pozitive pe care sperăm că vom putea să înaintăm. După aceea s-a mai discutat problema Turciei și problema normalizării relațiilor Turciei cu Ciprul. O altă problemă sensibilă a fost procesul de pace din Orientul Mijlociu. Poziția Consiliului în legătură cu această problemă a fost foarte clară. S-a discutat nu doar despre necesitatea de a avea un proces de pace care se ducă la crearea a două state independente care să coexiste cu o graniță definită și recunoscută reciproc și cu garantarea securității cetățenilor de ambele părți. Însă au fost și niște proteste în legătură cu decizia Consiliului în legătură cu Ierusalimul, că Ierusalimul va fi o capitală pentru ambele state. aș putea să vă pun câteva întrebări insinuante în legătură cu acest punct. Avem și poziția Departamentului de Stat American în legătură cu Ierusalimul și statutul său de capitală. Departamentul de Stat încă nu și-a clarificat poziția. Mai există și problema Irakului și democratizarea de acolo. Alegerile sunt programate pentru 7 martie 2000. 10, mai avem și problema parteneriatului dintre Uniunea Europeană și America Latină. Tocmai am parcurs câteva puncte principale pe care sunt sigur că le veți dezvolta mai mult în prezentarea dumneavoastră și care vor constitui subiectul discuției noastre de astăzi. Domnule ministru, vă mulțumesc din nou că ați venit la timp, ați ajuns aici chiar înaintea mea, ceea ce dă dovadă de conștiinciozitatea dumneavoastră. Vă dau cuvântul acum. Thank you, Mr. Chairman, and let me assure you that I do think... Mulțumesc, domnule președinte. Este o mare plăcere să fiu din nou aici și uh, am apreciat toate ocaziile pe care le-am avut de a mă întâlni cu uh, membrii Parlamentului, fie aici, fie la Strasbourg, în uh, ședințele în plen sau în diferitele reuniuni pe care le-am avut. Aceste reuniuni au avut o contribuție importantă la activitățile președinției. Am încercat să instaurez uh, o disciplină nordică în ceea ce privește deschiderea reuniunilor. Nu știu dacă, nu cred că am obținut un succes perfect dar uh, asta este, cred, o boală specifică Bruselului și uh, poate că o vom rezolva cu timpul. Și poate tratatul de la Lisabona va face toată diferența. Permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre ceea ce am făcut în timpul președinției suedeze, sublinind că președinția nu s-a încheiat încă. Vom uh, re vom menține responsabilitatea pentru uh, politica mm, uh, comună de securitate până când uh, clopoțelul va suna și ni se va încheia mandatul. Însă, când trebuie să reunim, când a trebuit să reunim miniștrii uh, cu o zi înainte de anul nou, așa cum le-am spus uh, colegilor ieri, nu cred că a fost o măsură mm, uh, populară, dar așa este, trebuie să fim atenți. Când am întâlnit la sfârșitul lunii iulie, am subliniat că ne aflăm într-o perioadă extrem de complicată și de importantă. Ne confruntăm cu o criză economică care se întâlnește doar o dată pe generație. Ne confruntăm cu schimbările climatice, care de asemenea sunt uh, de dimensiune milenară și toate aceste aspecte au uh, făcut parte din eforturile uh, desfășurate de președinția suedeză. Nu voi intra în aspecte monetare, dar uh, vă asigur că suntem preocupați de implicațiile acestor politici. În orice caz, credem că terenul este puțin mai stabil acum în majoritatea țărilor, mai ales în țările cele mai afectate și unde existau cele mai mari îngrijorări Asta nu neapărat datorită eforturilor președinției suedeze, dar oricum am urmărit situația uh, și am uh, reușit să ne oferim sprijinul. Uh, cred că aceste eforturi au sporit încrederea în președinție. În ceea ce privește schimbările climatice, sigur că ne aflăm în ultimele zile ale pregătirii segmentului de nivel înalt al conferinței de la Copenhaga, care începe chiar acum. Acest, acest uh, segment de înalt nivel va începe la începutul săptămânii viitoare. Voi participa uh, pentru a discuta despre implicațiile pe termen lung, în termen de securitate uh, și uh, vom avea deliberări pe această temă uh, și la Bruxelles la sfârșitul acestei zile și mâine uh, tema discuțiilor va fi această problemă climatică. Poate că nu se va obține absolut tot ce își dorește Europa, dar ceea ce contează este să facem un pas înainte și sper că aceste lucruri vor fi posibile și că lucrările din următoarele zile nu vor subestima aceste probleme. Alte aspecte pe care le-am discutat în iulie Permiteți-mi să mă refer la extindere. Am subliniat, cred, în iulie că credibilitatea noastră în lume depinde foarte mult de posibilitatea de a menține pacea și prosperitatea în partea noastră de lume. Dacă eșuăm aici, vom pierde credibilitatea în lume. Deci trebuie să ne reușim să reușim acțiunile pe care le desfășurăm în partea noastră de lume pentru a arăta capacitatea Europei de a juca un rol important și la nivel mondial. Extinderea face parte din acest efort. Vă spuneam în, în luna iulie, eram îngrijorat de situație. Existau mai multe blocaje uh, în procesul de extindere care, reunite, riscau să transmită un uh, semnal negativ, uh, mai ales în ceea ce privește Balcanii Occidentali. Și N-aș spune că am rezolvat toate problemele. Uh, există în continuare provocări foarte importante și probleme și le voi expune. Dar cred că ne aflăm într-o situație mai bună, semnificativ mai bună decât cea de acum câteva luni. Um, aderarea Croației uh, evoluează. La ultima conferință pe care am avut-o am uh, închit, închis opt capitole și am deschis alte opt. Uh, iată un moment foarte important în procesul de aderare al Croației după blocajul complet pe care îl aveam la începutul președinției suedeze. În ceea ce privește Discuțiile continuă și cu Montenegru. Candidatura Albaniei a fost de asemenea transmisă Comisiei și cred că va ajunge pe masa Consiliului uh, undeva în anul viitor. De asemenea, Montenegru a transmis uh, răspunsurile la chestionarul uh, trimis de Comisie ieri. În ce privește Serbia, ea a fost subiectul unor dezbateri foarte importante. Am uh, putut trece la implementarea acordului pe termen lung și uh, Serbia uh, începe și ea acum un proces uh, um, european. În orice caz, lucrurile pot progresa poate chiar și mai repede. În ceea ce privește Macedonia, și acest aspect a fost discutat uh, zilele acestea. Am spus că am uh, observat uh, evaluarea extrem de pozitivă și recomandarea făcută de comisie de a deschide procesul de aderare și am spus că vom reveni la acest aspect în următoarele luni în timpul președinției spaniole. Am notat de asemenea atmosfera mai pozitivă care există în relațiile bilaterale între Scopie și Atena și din punct de vedere personal sunt convins că această atmosferă pozitivă există, însă dacă această atmosferă pozitivă nu este transpusă în niște acorduri concrete în următoarele luni și nu prea târziu, mi-e teamă că vom pierde această oportunitate și că ne vom afla într-o situație mai dificilă. Spun asta pentru toți cei care, vor, uh, care mă ascultă și pentru cei care vor uh, prelua ștafeta la 31 decembrie. În ceea ce privește Bosnia, cazul este mai problematic. Am uh, petrecut foarte mult timp cu liderii bosniaci. Nu cred că am petrecut atâta timp în nicio altă țară în ultimul an. Am avut sesiuni, patru sesiuni de patru zile cu liderii bosniaci încercând să obținem un acord pe uh, acele aspecte care sunt necesare pentru ca Bosnia să intre într-o nouă fază a procesului de aderare. În octombrie uh, anul viitor au loc uh, alegeri parlamentare. Iată uh, o perioadă plină de provocări, dar am uh, întreprins aceste eforturi împreună cu colegii noștri americani uh, eu am fost uh, uh și eu și um, uh, partenerii americani am deplasat de mai multe ori uh, acolo. Situația um, Balcanilor de vest era caracterizată acum șase luni prin uh, blocaje, iar astăzi este caracterizată printr-o evoluție uh, pozitivă, dar totuși nu aș spune că toate uh, aspectele au fost rezolvate. În ceea ce privește Turcia și uh, Europa de Sud-Est și aici situația evoluează. Am avut o dezbatere foarte bună privind aderarea Turciei și în Parlament uh, la Strasburg săptămâna trecută și apoi la Consiliu luni și marți. A fost o discuție mai degrabă de o natură strategică, mai strategică decât avem uh, de obicei. Sigur că ne preocupă faptul că Turcia a refuzat să implementeze protocolul de la Ankara conform obligațiilor pe care le are, dar sperăm că discuțiile pe problema Ciprului vor evolua în așa fel încât să putem avea o situație nouă în următoarele luni. Suntem nerăbdători să participăm la conferința de aderare pe decembrie 23 și să vedem acolo noi semne de progres. Am fost încurajați de o serie întreagă de uh, elemente, cum ar fi semnarea protocolului cu Armenia, sau așa numită inițiativă democratică, care, esențial vorbind, este o, o inițiativă care privește drepturile poporului kurd, precum și inițiativele de politică regională și externă pe care le-a luat uh, guvernul turc. În ce privește agenda aderării, dați-mi voie să menționez de asemenea acela de intrare în Uniunea Europeană a Islandei, pe care am transmis-o Comisiei islandezii uh, vor răspunde la un chestionar și ne așteptăm ca în următoarele luni Comisia să facă un raport către Consiliu și atunci când se va întâmpla acest lucru, Consiliul ar trebui să fie pregătit să se ocupe de această chestiune, adică să înceapă negocierile de aderare. Am spus în iulie, cred că e un lucru important de repetat că toate aceste aderări, procese de aderare și de parteneriat în uh, vecinătatea apropiată ne deschid perspective strategice, cele mai multe legate de sud-est sau de est. Dar faptul că noi, Uniunea, devenim mai activi și în nordul uh, Atlanticului și în zona pe problemele arctice, are o semnificație strategică mai largă. Și dați-mi voie să uh, spun că în Consiliu, marți, a existat un document legat de direcțiile strategice de politică pentru zona arctică uh, și a fost primul uh, de acest gen pe care l-am avut în câteva luni. Uh, alte chestiuni legate de vecinătatea imediată a Uniunii, am avut și succese, am avut și eșecuri. În ce privește a large meeting of the foreign în ce privește eșecurile, aveam, uh, planificam o întâlnire a miniștrilor de externe și ai comerțului la Istanbul în octombrie. A fost planificată și nu s-a produs această întâlnire, pentru că unii uh, miniștrii nu au dorit să uh, discute cu actualul ministru de externe al Israelului și în ciuda eforturilor făcute n-am reușit să depășim acest impas și a trebuit să anulăm întâlnirea. Uh, spre regretul nostru, sper că într-un fel sau altul acest impas la acest nivel uh, al conferinței Eurometer- Uniunii Euromediteraneene va putea fi depășit. Cred că mai avem cinci întâlniri ministeriale programate uh, în cadrul acestui uh, forum Uniunea pentru Mediterana. Deci aici avem blocajul, un blocaj de natură destul de dureroasă, îmi pare rău să spun. Uh, Începește parteneriatul estic, inițiativa care a fost lansată la Praga în timpul președinției pragheze, uh, ce, cehe. Uh, a fost uh, sarcina noastră să punem în mișcare lucrurile și am lansat ca parte a acestei inițiative un forum al societății civile. Am avut o întâlnire foarte bună aici la Bruxelles acum câteva săptămâni și marți am avut prima întâlnire ministerială a parteneriatului estic. A fost o întâlnire neobișnuit de bună mulți dintre noastre știți că la aceste întâlniri vin miniștri, citesc documente care au fost scrise de funcționari și după aia zboară cu avionul. Poate ați auzit că așa se întâmplă, dar aici am avut uh, o întâlnire neobișnuită de constructivă, unde toți cei șase miniștri și reprezentanții Parlamentului European și alți uh, reprezentanți chiar și-au exprimat idei și au demonstrat un nivel de angajament față de dezvolt, ideea dezvoltării acestui par, parteneriat estic, nivel care a depășit așteptările multor. Am stabilit diferite platforme tematice, inițiative uh, uh, principale am, uh, și am identificat o serie de noi inițiative și probleme în urma acestei întâlniri pe care vom lucra în viitor. De asemenea, propunerea de mandat pentru acordul de asociare cu cele trei țări din Caucaz uh, e o chestiune care se află în discuție, așa cum am indicat, cred deja. În ce privește Georgia, am instalat acordul de facilitare a vizelor cu această țară, care mi se pare extrem de important. Și a spune că estimez că va fi posibil să deschidem negocierile cu Georgia în următoarele câteva luni. vom începe negocieri cu Moldova în privința unui acord de asociere. Urmând alegerilor de acolo și schimbărilor politice, a fost important să avem o deschidere semnificativă uh, și de aceea eu am și vizitat foarte repede țara aceea și au fost și alți oficiali uh, pentru a transmite un mesaj de uh, deschidere a acestor negocieri. Vor începe pe 21 decembrie și de asemenea avem, vom începe și un dialog pe problema vizelor. Ucraina, evident, este foarte importantă pentru noi. Am avut un summit recent cu ei ei au alegeri prezidențiale pe ianuarie, 17 ianuarie și al doilea tur pe 7 februarie. Am avut o întâlnire la nivel înalt foarte bună cu ei, nu doar uh, vorbind formal, dar și cu, nu doar cu președintele, ci și cu primul ministru. Și de asemenea și cu liderul opoziției, domnul Ianucovici. Foarte importantă acolo este întâlnirea ministrilor energiei, care are uh, loc uh, pe 13 decembrie la Zagreb uh, și sper în mod sincer că putem finaliza apoi acordul privind aderarea Ucrainei la comunitatea energetică europeană. Cred că asta ar fi un lucru extrem de semnificativ. Nu voi da foarte multe detalii în legătură cu relația noastră cu Belarusul, doar să, vreau să spun că uh, sunt, uh, au fost și unele lucruri bune, dar au fost și destule lucruri care au fost mai puțin bune. E destul apă în vin, ca să spunem așa. E o relație la care trebuie să lucrăm mai mult și la fel dialogul strategic cu o serie întreagă de actori principali pe diverse domenii. Și dați-mi voi să vă spun pe scurt despre ce e vorba. Evident, foarte importantă relația cu Statele Unite și am avut ceea ce cred că poate fi descris drept o relație stelară cu uh, Statele Unite și cu administrația Obama în timpul acestor ultime luni. Am avut uh, o întâlnire la uh, nivel înalt în noiembrie a fost, de fapt, o întâlnire de trei zile, un dialog foarte intens la niveluri diferite și pe o serie întreagă de chestiuni extrem de diverse. Apoi, cu alți parteneri pe care i-aș numi uh, puterile emergente ale unei lumi uh, din ce în ce mai multipolare. Întâlnirile la nivel înalt din Africa de Sud, pe 11 septembrie, Brazilia, 6 octombrie, India 6 noiembrie, Rusia 11 noiembrie, China 30 noiembrie și, cum spuneam, uh, cea cu Ucraina. Uh, principala problemă a fost, uh, au fost schimbările climatice și pregătirile pentru conferința de la Copenhaga. Noi am fost principala forță a diplomației verzi în această perioadă și, deși nu cred că putem realiza 100% din ceea ce dorim la Copenhaga, Uh, nu se pune problema că um, activitățile și eforturile Europei uh, nu au contribuit la uh, progrese pe această agendă. Dacă noi nu am fi fost atât de activi, nu s-ar fi întâmplat toate aceste lucruri și pe termen lung, cred că important este să dezvoltăm parteneriatul strategic cu aceste puteri emergente. Am avut discuții foarte bune cu Brazilia, cu India, discuții foarte promițătoare cu China. Dați-mi voie să menționez în această direcție uh, că am avut uh, norocul să pot merge la Jakarta pentru a semna acordul de parteneriat și cooperare cu Indonezia, o țară care are 250 de milioane de oameni și o semnificație din ce în ce mai mare pe o serie întreagă de chestiuni. Și am încheiat de asemenea și acordul de liber schimb, uh, cel mai ambițios pe care uh, l-am putut avea cu Corea de Sud, o altă țară extrem de importantă. De asemenea, a trebuit să ne ocupăm de rolul Europei în diferite zone de criză, de la Palestina și până la Punjab. Și aici ne-am concentrat uh, în special pe problemele din Afganistan. În iulie se pregăteau alegerile afgane din 20 uh, august toți știam că va fi o chestiune extrem de delicată și de complicată și m-am așteptat să petrec o mare parte a timpului meu pe dosarul afgan. S-a dovedit că alegerile au fost o problemă și mai complicată decât ne așteptam și a trebuit să petrecem și mai mult timp decât estimam uh, încercând să rezolvăm toate problemele care au apărut după alegeri, uh, activitatea uh, Comisiei Independente, a să coordonăm activitatea monitorilor europeni și vreau să mulțumesc foarte mult celor care au, s-au ocupat de acest lucru. Domnul Berman, în special, a avut această misiune extrem de dificilă. Uh, și apoi, până la inaugurarea domnului Karzai, până la reinstalarea sa ca președinte, au fost o serie întreagă de activități care au trebuit coordonate până atunci și după acel moment. Ca parte a acestui efort, am uh, petrecut foarte mult timp încercând să dezvoltăm un plan de acțiune european cuprinzător pentru Afganistan și pentru Pakistan. Cred că acum toată lumea uh, consideră, uh, chiar și militarii, că Afganistanul nu este în primul rând o problemă de natură militară și că nu putem avea succes în Afganistan decât dacă avem uh, un angajament politic, uh, civil și economic la, cel puțin la fel de mare și de important ca angajamentul militar. Și uh, pe măsură ce eforturile militare cresc și din partea americană și din partea europeană, este uh, foarte important să întărim aceste elemente civile și politice și prin intermediul acestui plan de acțiune am uh, luat inițiativa în dialogul cu Națiunile Unite, Statele Unite și alți parteneri pe care îi avem în Afganistan. Și acum uh, discutăm uh, despre cum ar trebui să organizăm coordonarea eforturilor civile și politice în Afganistan și unul dintre lucrurile pe care trebuie să-l facem este să avem uh, un singur reprezentant european la Kabul. decizia asupra acestei chestiuni s-a luat, Catherine Ashton urmează să o implementeze, așadar să, avem, uh, să vorbim cu o singură uh, voce la Kabul. Acum avem mai multe voci, voci foarte bune, însă mm, aceste voci nu prea se coordonează întotdeauna. Deci o singură voce ar fi un avantaj foarte mare și asta se va întâmpla un pic mai târziu. În ce privește Orientul Mijlociu, domnul președinte a făcut aluzie la această chestiune. Acesta a fost un alt subiect de preocupare a președinției noastre și putem împărți lucrurile în două părți. Prima fază, corespunzând primelor câteva luni din președinție, cred că putem spune că intenția noastră a fost să facem parte din uh, uh, eforturile de susținere a acțiunilor uh, lui Robert Mitchell, negociatorul trimis de președintele Obama. Uh, în momentul în care el a venit acolo, noi am susținut foarte mult abordarea administrației Obama. Am considerat că nu trebuie să uh, facem noi propriile noastre acțiuni, ci să susținem acțiunile americanilor, să le oferim uh, serviciile noastre, contactele noastre și angajamentul nostru. Și, și am făcut acest lucru. A doua fază a fost un pic diferită. Uh, pentru că am fost uh, preocupați de lipsa de progrese și de faptul că procesul de pace s-a blocat în multe aspecte și am constatat că e nevoie, din discuțiile pe care am avut cu miniștrii de externe, să uh, facem mai puternică vocea Europei în acest proces uh, de pace. Și asta am făcut cu concluzii foarte importante ale Consiliului, care au fost, făcut, au fost publicate marți, Uh, ele vor fi baza acțiunii uh, politice a Uniunii Europene în această zonă în viitor, pentru o perioadă îndelungată și cu siguranță au demonstrat că vocea Europei este auzită și că vocea Europei contează, poate într-o măsură uh, care îi surprinde în mod pozitiv pe mulți, în mod plăcut pe mulți. Deci avem uh, responsabilitatea de a duce mai departe acest angajament și cred că mâine, da, mâine o să fiu deja la Stockholm, dar până atunci, asta e o problemă diferită, deci mâine, cum spuneam, vom avea aici la Bruxelles o întâlnire a Troicii cu uh, autoritățile palestiniene am încercat să stabilim o dată a întâlnirii și cu Israelul, dar ei deocamdată nu au putut să accepte o dată pentru această întâlnire cu Troica Europeană. O vor face, dar deocamdată nu a fost posibil să se stabilească data. Uh, dați-mi voie să menționez un alt uh, subiect care a, uh, ne-a luat foarte mult timp, cu mai mult sau mai puțin succes în funcție de perspectivă, și anume Iranul. În mod explicit, am uh, spus care este opinia noastră privind situația drepturilor omului în această țară, am văzut ce s-a întâmplat în ultimele zile, deteriorările din ultimele zile. A trebuit să avem uh, niște consultări după alegerile prezidențiale de acolo, așa se numesc consultări, și știți că am avut uh, o serie întreagă de discuții cu ministrul iranian de externe pe acest subiect și nu mai trebuie să spun că dosarul nuclear uh, este și el parte din uh, abordarea dublă pe care o avem față de această uh, țară și veți vedea că șefii eh, de state și de guverne vor adopta o declarație, au adoptat o declarație marți pe această chestiune. Apoi, situația din Honduras a fost uh, un subiect de discuție și aș vrea să-mi exprim mulțumirile pentru guvernul spaniol eh, pentru eforturile pe care le-au făcut în numele președinției Uh, pentru a se ocupa de această chestiune. Marți am adoptat strategia Uniunii Europene pentru Cornul Africii, care ne va ghida activitățile în următoarele luni și în următorii ani și, cum spuneam, același lucru se aplică și în chestiunile arctice. În fine, uh, sigur, știu că am uitat multe lucruri, dar dați-mi voie să închei spunând, uh, menționând o altă preocupare cheie a președinției suedeze și anume aceea de a Ah. asigura implementarea tratatului de la Lisabona. Am fost ajutați, evident, foarte mult de alegătorii din Republica Irlanda, dar fie, și, chiar și după acest moment al referendumului au existat destule eforturi eh, care au trebuit să fie făcute în alte țări pentru ca tratatul să fie în cele din urmă ratificat de toată lumea și apoi a trebuit să gestionăm o serie întreagă de alte probleme. Pot să spun că asta este o activitate care continuă. Tratatul de la Lisabona, evident, a intrat în vigoare de pe 1 decembrie. Suntem într-o fază de tranziție când uh, vine vorba de diversele consilii, dar e o față uh, de o, o tranziție lină. Uh, mai întâi am avut Consiliul de Afaceri Generale și uh, cel de Afaceri Externe, uh, care erau comune. Acum ele sunt separate și pe 31 decembrie el voi, voi preda președinția acestui Consiliu lui Catherine Ashton. Uh, deja am invitat-o pe Catherine Ashton să ia parte la uh, dezbaterile în Consiliul pentru Afaceri Generale de luni, mai ales pe problema de extindere, pentru că ele au legătură cu cele externe și apoi să facă parte, să ia parte la deliberările și de luni și de marți pe ambele consilii pentru a facilita tranziția care are loc acum. Extrem de important uh, în următoarele câteva luni va fi activitatea Serviciului de Acțiune Externă, uh, S-au uh, invocat aici o serie întreagă de chestiuni. Consiliul European de la sfârșitul octombrie a susținut raportul președinției pe care l-am pregătit după discuții intense cu toate statele membre privind liniile directoare pentru crearea acestui serviciu extern. Acesta va fi uh, subiectul unor dialoguri uh, viitoare cu guvernele țărilor membre și a unor eforturi continue aici la Bruxelles pentru a face ca tratatul să funcționeze. Domnule președinte, acestea sunt câteva dintre chestiunile cu care ne-am ocupat și sunt sigur că am uitat multe dintre ele, dar dați-mi voie doar să subliniez ceea ce am spus la început. Să te ocupi de afacerile externe ale Uniunii Europene înseamnă să fii în alertă în fiecare zi și în fiecare ora zi, să fii foarte atent, pentru că lumea uh, se schimbă foarte rapid și este un loc mult mai uh, plin de provocări și de pericole chiar decât era acum câțiva ani. Și ne vom îndeplini responsabilitățile până la 31 decembrie. Dar vom folosi această perioadă pentru a asigura un transfer cât mai lin și mai eficient către noile instituții și către doamna Catherine Ashton și relația de lucru pe care am stabilit-o cu domnia sa și cu stafful domniei sale a fost excelentă și cred că veți vedea o tranziție foarte ușoară spre o structură mai activă și mai coerentă a Uniunii Europene pe acest domeniu în lunile care urmează. Vă mulțumesc! Grazie signor Ministro per il tempo. Vă mulțumim, domnule ministru. pentru timpul pe care l-ați petrecut în pregătirea acestei declarații. A fost o listă extrem de completă a problemelor care s-au discutat la Consiliu. Vă mulțumesc că ne-ați dat atâtea detalii. Să trecem acum la întrebări. Din păcate, va trebui să vă rog să dați dis- dovadă de disciplină. 90 de secunde fiecare. Domnule ministru, știu din propria experiență că exper- miniștrii de externe sunt foarte, fie plicticoși, fie foarte controversați. Vă mulțumesc că nu sunteți un ministru de externe plicticos. Am urmărit activitatea dumneavoastră în președinția suedeză și în cea mai mare parte a cazurilor, punctele noastre de vedere coincid. Aș dori doar să spun că sper că după sfârșitul președinției suedeze, țara dumneavoastră și dumneavoastră veți menține același interes pentru a duce înainte procesul european. Mai specific, este foarte important că Consiliul a redactat Consiliul în legătură cu uh, Orientul Mijlociu. Întotdeauna cerem să vorbim cu o voce și acum acest lucru s-a întâmplat. Întrebarea mea se, re- se referă la faptul că doar câteva dintre problemele majore din problema Orientului Mijlociu sunt uh, menționate în această de- declarație a Consiliului. Nu s-au menționat uh, Uh, așezările și alte probleme. Care ar fi mesajul președinției suedeze, următoarei președinții și următoarelor președinții? Care vreți să vă fie moștenirea în legătură cu o politică mai dură în legătură cu Iranul? Vă mulțumesc, domnule Severin. Domnul Weigel, un minut și jumătate. Vă mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să vă vorbesc în limba slovenă, pentru că aș dori să mă refer la două subiecte. Domnule Bild, vă mulțumesc foarte mult pentru a doua parte a prezentării dumneavoastră, pentru partea controversată. ați reușit să vă referiți la câteva dintre lucrurile care fuseseră trase pe linie moartă înainte. Mă bucur că ați vorbit despre problema Ierusalimului și că ați eh, început o discuție care a dus la un pas înainte. Cu toate acestea, soluția, soluția nu este încă aproape. Întrebarea mea este următoare: Cum putem convinge Israelul că Uniunea Europeană nu este împotriva lor, ci că cooperarea cu Uniunea Europeană poate fi în beneficiul Israelului? Israelul a tratat în mod negativ inițiativele noastre de până acum și Israelul deseori consideră că totul este în miză. A doua întrebare se referă la Bosnia-Herzegovina. Se pare că a venit vremea să înființăm un nou grup în Bosnia-Herzegovina pentru a găsi calea de a ieși din impasul generat de afacerile constituționale. Experiența dumneavoastră de acolo nu a fost una plăcută, din câte știu. Domnule Weigel, spune președintele, trebuie să respectăm și timpul de vorbire al celorlalți colegi. Domnul Tarant. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare, însă este datoria mea, în numele grupului verzilor, să exprim câteva preocupări ale membrilor noștri. În primul rând, de ce se amână din nou deschiderea negocierilor cu Macedonia? Și spun numele Macedonia și nu folosesc acronimul inutil FIROM. În al doilea rând, în legătură cu Croația, ce trebuie făcut în cazul în care aceast, acest stat nu se supune cererii procurorului Tribunalului Internațional Penal. Nu ar trebui Serbia să coopereze mai mult în poziția sa în legătură cu instituțiile din Kosovo. Și, în cele din urmă, dacă am interpretat corect deciziile recente de la GAERC, Uh, s-au început uh, negocierile pentru liberalizarea regimului de vize cu Priștina. Vă mulțumesc, domnule Coval, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, v-am ascultat cu mare interes și respect munca dumneavoastră, în special recent. Aș dori să vă felicit pentru ceea ce ați reușit să realizați. Am două întrebări. Prima în legătură cu parteneriatul estic. Acesta este un succes al dumneavoastră. Cuvintele dumneavoastră au fost foarte pozitive nu vreau să mă cert cu dumneavoastră, dar aș spune că proiectul acesta nu merge foarte bine. Nu uh, are atât de mult succes, după cum uh, spuneți. Ne puteți da o evaluare nediplomatică și critică a acestui proiect. Uh, v-aș mulțumi pentru o asemenea declarație. Eu cred în acest proiect, însă cred că evaluarea dumneavoastră a fost uh, cam artificial optimistă. Și aș dori să vă întreb personal care este opinia dumneavoastră personală în legătură cu rolul civil al Uniunii Europene în Afganistan. Ce credeți în legătură cu perioada în care Uniunea Europeană trebuie să fie implicată acolo? Vă mulțumesc, domnule Coval. Domnul Hagi Georgiu, un minut și jumătate. A plecat, se pare. Domnul Clas, un minut și jumătate. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am două întrebări în legătură cu Turcia, pe care, în mod ciudat, ați eh, menționat-o ca fiind în sud-estul Europei ați spus că Turcia încă nu a respectat angajamentele în legătură cu Uniunea Vamală și că Turcia nu recunoaște încă toate statele membre ale Uniunii Europene. Ați decis un termen limită pentru ca Turcia să își îndeplinească aceste obligații și care ar fi acest termen limită? A doua întrebare, care este poziția Consiliului în legătură cu politica externă a Turciei, care se apropie de Iran și de Siria și devine mai anti-vestică și anti-europeană. Premierul Erdogan l-a felicitat pe președintele iranian Ahmadinejad atunci când a fost reales. Premierul Erdogan a făcut și o declarație în legătură cu politica nucleară și programul nuclear, nuclear al Iranului. A spus că orice stat vestic care se plânge în legătură cu uh, mm, elaborarea armelor nucleare de către Iran, aceste state sunt ipocrite pentru că statele vestice sunt și ele puteri nucleare. Aceste evoluții din Turcia mă îngrijorează și aș dori să știu care este poziția Consiliului în legătură cu aceste probleme. Vă mulțumesc, domnule Kleis. Domnul Tale, o minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Felicitări pentru o listă impresionantă de activități și realizări din ultimele cinci luni. Vă mulțumesc de asemenea și pentru ajutorul acordat în uh, rezolvarea problemei Sloveniei. În ceea ce privește Macedonia, cred că ați făcut tot ce v-a stat în putere pentru a face lucrurile să înainteze. Am două întrebări. În primul rând, în afară de Grecia și Cipru, s-a opus cineva începerii negocierilor cu un stat care a fost candidat în ultimii patru ani și care sunt motivele și argumentele pentru această împotrivire. A doua întrebare, în discuții s-a vorbit sau nu despre pacea și stabilitatea din regiune. Știm cât de vulnerabilă este Macedonia Experiențele din trecut ne arată acest lucru. Știm cât de vulnerabilă este această regiune. Suntem de acord că este responsabilitatea noastră să garantăm un anumit nivel de pace și stabilitate în această regiune. Vă mulțumesc, domnule Taler. Se încheie astfel prima rundă de întrebări. Îi dăm cuvântul domnului ministru pentru răspunsuri, după care, răspunsuri după care a doua și a treia rundă de întrebări. Thanks very much, dear... Mulțumesc, dragi membri ai Parlamentului, și eu încerc să răspund la întrebările dumneavoastră. Nu știu dacă voi reuși să răspund la toate. Mulțumesc, domnule Severin, pentru că mi-ați spus că nu sunt un ministru plicticos. Mi-ar părea foarte rău dacă aș fi perceput ca atare într-adevăr, uh, uneori uh, lucrurile evoluează prin intermediul controversei și am încercat să fiu poate un ministru controversat și vă promit că voi încerca până la sfârșitul președinției să fiu chiar mai puțin plicticos decât am fost până acum. Să începem cu problemele din Orientul Mijlociu. Și domnul Weigel a avut întrebări legate de Ierusalim în principal. Cred că am explicat fazele prin care a trecut uh, procesul nostru uh, de uh, colaborare cu Orientul Mijlociu. Trebuie să salut eforturile făcute în această perioadă de Javier Solana. Javier Solana am fost foarte des în regiune, la fel și în altul nostru reprezentant. Am avut o comunicare foarte bună de fiecare dată cu, toți, uh, cu toate părțile mm, implicate. Este foarte important să se evolueze către niște negocieri directe într-adevăr, s-a dovedit a fi un lucru mai dificil decât am fi crezut să lansăm aceste negocieri. Eh, existau rezerve pe de o parte, acum există rezerve de cealaltă parte și cred că și sper că mm, eh, eh, afirmațiile pe care le-am adoptat de curând vor fi o încurajare pentru lansarea acestor negocieri directe. Poate că nu se va întâmpla mâine, dar um, sunt convins că declarația noastră uh, de marți este sau poate să fie mm, un element de deblocare a acestor negocieri. Sunt foarte multe probleme care trebuie abordate atunci când uh, vorbim despre etapa finală a discuțiilor și am spus uh, marți că aceste discuții se vor încadra într-un timp destul de limitat sigur că este nevoie de timp, dar nu trebuie să uh, prelungim acest proces la nesfârșit. Uh, asta este singura soluție posibilă uh, ne-am concentrat foarte mult pe acorduri și toată Sigur că toată această activitate de implantare a colonilor islamiene este una ilegală și cu siguranță că situația care există astăzi nu este cea pe care o aștepta sau o cereau Uniunea Europeană sau pe care o cereau Statele Unite, însă evoluțiile totuși au fost pozitive în ultimul timp și trebuie să le remarcăm. Sigur că există preocupări legate de evenimentele de la Ierusalim și trebuie să arătăm că chiar uh, dacă încep uh, negocierile, trebuie să se stabilească foarte clar unde sunt frontierele. Și nu se poate accepta nicio schimbare care nu este înainte aprobată de ambele părți. Problema frontierelor trebuie, trebuie rezolvată, cu excepția Ierusalimului. Și la un moment dat vom fi în situația în care problema Ierusalimului va deveni problema centrală a acestui conflict. Poate că ne-am afirmat poziția cu mai multă claritate decât alții, dar nu trebuie să ne temem de această claritate necesară într-o problemă fundamentală. Și am spus că nu vedem nicio soluție care să nu implice uh, statutul Ierusalimului ca um, în, capitală a celor două state și cele două națiuni să trăiască în pace una lângă cealaltă. Sigur că și problema refugiaților este una extrem de dificilă, um, prevederile legate de securitate și toate celelalte granițe. Nu ne-am exprimat pe toate aceste probleme și cred că la un moment dat în declarație se spune că vom uh, lucra în continuare pe aceste uh, probleme. Asta este contribuția pe care o poate aduce Uniunea Europeană uh, la negocieri suntem destul de critici atunci când este vorba despre asistență financiară pentru Palestina. Și sperăm că acest stat palestinian se va dezvolta, dar pentru a asigura securitatea Israelului. și eh, progresele făcute au fost remarcate și într-adevăr restricțiile băncii mondiale privind Israelul au fost ridicate și s-au înregistrat îmbunătățiri ale situației economice. Toate aceste aspecte trebuie să fie abordate și am uh, pregătit uh, uh, contribuții pe toate aceste teme, fie că vorba despre securitate, despre refugiați, uh, etc. În... Domnul Weigel a pus așa o întrebare în termen general despre Israel. Care ar fi mesajul nostru? Ei bine, mesajul nostru este că Uniunea Europeană există. Nu sunt sigură că presa israeliană reprezintă uh, guvernul israelian. Foarte puține organe de presă reprezintă guverne, nu așa trebuie să stau să stea lucrurile. Dar uh, când citim presa israeliană, avem impresia că um, ei consideră că Uniunea Europeană nu există. Și în trecut așa stăteau lucrurile și cu alte părți din lume. Uh, și cred că marți am demonstrat că Uniunea Europeană există. Ea există și în ceea ce privește relațiile cu Orientul Mijlociu și cred că odată cu implementarea tratatului de la Lisabona vom demonstra cu mai mare claritate că Uniunea Europeană există ca o forță um, bazată pe coeziune în ceea ce privește um, afacerile externe și afacerile mondiale. Uh, În ceea ce privește Iranul, domnul Severin și altcineva m-a întrebat, cred că domnul Claes, mi-a pus o întrebare legată de mm, problema nucleară. Suntem într-o sesiune deschisă și poate că există limite față de ceea ce pot spune în public. Uh, și față de recomandările pe care le pot face în public uh, pentru Catherine Ashton uh, și alții. Sigur că fac aceste recomandări. Problema este extrem de importantă și extrem extrem de gravă. Cred că evoluțiile au fost, uh, pe de o parte, pozitive și pe de altă parte negative. Evoluția pozitivă este noua politică administrației Obama. Uh, europenii noi, europenii încercăm să angajăm Iranul într-o politică de denuclearizare de ani de zile și uh, momentul cheie este cel în care americanii au intrat în acest joc, pentru că numai așa se poate, se poate avansa. Și a doua al doilea element uh, uh, este mm, cel al alegerilor prezidențiale. Uh, nu vorbesc despre acțiune de represiune, ci despre faptul că mm, mulți din actorii cheie la nivel intern au găsit că este mult mai important să se ocupe de manevrele interne în loc să intre în negocieri constructive și utile cu restul lumii. Sigur, în momentul în care aveam posibilitatea să uh, intrăm în, în, negocieri și în relații cu Iranul, pentru că și americanii ni s-au alăturat, Iranul a considerat că nu este momentul uh, potrivit. Au avut loc însă niște evenimente extrem de, extrem de importante și nu cred că ușa este închisă aici. Uh, nu știu dacă uh, cunoaște detalii legate de programul de cercetare de la Teheran, dar în orice caz, evoluția în acest sens poate fi un punct de deschidere, poate fi un punct de deblocare uh, și există și alte elemente semnificative care pot fi realizate în politica legată de Iran, dar fără să fiu un expert al uh, problemelor interne de, de conducere în Iran, uh, se pare că uh, acestea sunt, acestea sunt factorul care complică cel mai mult uh, relațiile noastre cu Iranul. Subliniem că avem nevoie de un angajament din partea Iranului în ce privește problema nucleară. Iranul este o, este o țară uh, importantă și dacă nu observăm o evoluție pozitivă, trebuie să luăm în considerare și alte măsuri, măsuri pe care să le privim dintr-o perspectivă extrem de mm, rezervată și extrem de, de, de rece. Orice vom face, trebuie să vedem dacă acțiunea respectivă se poate implementa, dacă este una eficientă și dacă contribuie la realizarea obiectivelor politice pe care le-am stabilit, legate mai ales de programul nuclear al Iranului. Iată un subiect extrem de important pentru următoarele luni și am foarte multe detalii provenite din evaluările noastre pe care uh, aș putea să le prezint, dar nu știu dacă este locul aici. În ceea ce privește problemele din Balcanii de vest, Domnul Weigel a vorbit despre un nou grup de contact în Bosnia. Există un Consiliu de Implementare a Păcii care poate acționa ca un grup de contact în Bosnia și care acționează așa cum, așa cum poate în această perioadă. Am uh, avut aceste acțiuni împreună cu americanii și cred că acest lucru este extrem de important. Uh, am uh, implicat și Turcia, am implicat și Rusia pentru a face aceste eforturi împreună, însă trebuie să există niște limite pentru ceea ce putem face în această țară, pentru că nu este țara noastră. Uniunea Europeană, Statele Unite, Turcia, Rusia nu sunt proprietari, între ghilimele, ai uh, Bosniei. Uh, trebuie să respectăm procesul democratic. În orice țară, politicienii pot să fie în dezacord, dar până la urmă cu toții uh, se reunesc în jurul principiilor fundamentale și anume compromisul care trebuie să existe și în Bosnia. Și am mai spus, eu cred că acest angajament, această implicare internațională în Bosnia trebuie să fie calibrată cu mare atenție, trebuie să fie dimensionată cu mare atenție, pentru că ar fi mult mai ușor pentru politicienii din Bosnia să uh, să fugă către prietenilor din țări îndepărtate decât să uh, meargă și să vorbească cu reprezentanții celorlaltor partide politice din propria lor țară. Cred că împreună cu americanii am avut o activitate extrem de pozitivă în Bosnia, lucrând cu guvernul, dar am văzut i-am văzut mult prea des um, petrecând timp, uh, petrecând foarte mult timp vorbind cu uh, străinii și foarte puțin timp vorbind între ei în interiorul Bosniei. Um, uh, viitorul Bosniei va fi decis de capacitatea liderilor bosniaci de a vorbi între ei, de a negocia între ei și acesta este mesajul foarte clar pe care l-am dat. sigur că trebuie mm, respectate deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului uh, pentru a se putea deschide procesul de negociere cu Uniunea Europeană, procesul de aderare. Și uh, această tranziție de la un protectorat către națiuni democratice care sunt angajate într-un proces european este unul, foarte, este unul de durată. Croația nu va fi blocată pentru totdeauna, la fel nici Serbia. Uh, Muntenegru avansează. Dacă Bosnia nu urmează și ea această tendință, lucrurile nu se vor uh, îmbunătăți. Și le-am spus, celelalte state avansează, iar uh, voi rămâneți pe loc și acest lucru nu va fi unul pozitiv pentru voi. Și mi-au răspuns și, în, și într-adevăr, um, restricțiile privind vizele pentru uh, state ca Macedonia, de exemplu, vor dispărea uh, și acest proces uh, angajează foarte multe țări din care Bosnia nu face parte, ceea ce este o um, tragedie și sperăm că liderii bosniaci vor înțelege mesajul. Um, și și vor întreprinde măsurile care sunt necesare, dar responsabilitatea este a lor și ei trebuie să înțeleagă acest lucru și sper că uh, se vor concentra mai puțin pe discutarea uh, posturilor pe care să și le repartizeze în cadrul campaniei și mai mult despre viitorul țării. Uh, și activitatea pe care o puteți avea și dumneavoastră uh, în a le transmite acest mesaj este una importantă. În ce privește fosta, privește fosta Republică Iugoslava Macedoniei, mă voi menține la declarația de la început. Noi Eh, suntem reprezentația ai Uniunii și există niște limite în, activ, în activitatea noastră. Am avut discuții și cu domnul prim-ministru Papandreu și cu domnul prim-ministru Grievski, pentru discutând cum ar trebui problema gestionată în eh, contextul european. Aș fi sperat ca lucrurile să fie avansat mai mult, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Însă, acum avem niște discuții pe care înainte nu le aveam și ăsta e un semn pozitiv. Am fost uh, a spus cineva că e o țară fragilă, că a așteptat uh, de multă vreme și că merită un mesaj pozitiv. Așa este și încercăm să dăm acest mesaj pozitiv în limitele care există acolo, uh, îndeplinind rolul nostru de președinte al unei Uniuni de 27 de țări și cred că următoarele luni vor fi extrem de importante și evident rolul Uniunii Europene este important. Privind parteneriatul Estic mi s-a cerut să... Nu. E, mi s-a spus că sunt prea optimist, optimist în mod artificial. Nu știu dacă mi este foarte bine chestia asta, dar... Da, e adevărat. Sunt mai optimist după întâlnirea pe care am avut-o marți, pentru că e, e o întâlnire care chiar m-a impresionat, prin faptul că am avut șase miniștri de externe, toți uh, veniți nu doar ca să spună lucrurile pe care le spun de obicei, ci pentru a prezenta inițiative de progres. Asta înseamnă că parteneriatul estic intră acum într-o nouă fază, că oamenii înțeleg că acest proces uh, îi vizează și este important. Totuși, uh, odată ce am spus asta, trebuie să spunem că suntem încă la început și că nu am putut să cheltuim niciun ban pentru că nu avem bani decât de la 1 ianuarie în buget pentru acest proiect. Deci, din acest, sen, ă, din acest punct de vedere, încă suntem într-o fază de început. Apoi putem să ne întrebăm, banii vor fi suficienți? Sumele decise inițial vor fi suficiente? Mulți vă spune că e nevoie de mai mulți bani. Nu, nu pot să spun că nu sunt de acord. Lucrăm asupra acestei chestiuni și o vom ă, transmite președinției spaniole și vom încerca să facem în așa fel încât instituțiile financiare internaționale, mai ales Banca Europeană de Investiții, să poată fi active în cadrul acestui parteneriat estic și cred că asta ar deschide noi surse de finanțare și unele semnificative pentru această inițiativă. Sunt alte chestiuni complicate aici și cred că trebuie să fim foarte atenți la ele pentru că, tocmai pentru că știm uh, cât de complicate sunt, mai ales uh, problemele legate de uh, vize. Pentru că ăsta e un lucru pe care toți îl vor de la noi. Libertatea de mișcare a cetățenilor. Barierele de vize pe care le avem sunt dureroase, sunt dureroase pentru noi toți. Și dezvoltarea unei abordări mai coerente în acest sens și față de Balcanii de Vest și față de uh, Uh, vecinătatea estică ar trebui să fie o prioritate în următorii ani. Dar știm că pot exista atitudini diferite și poziții diferite și că nu Parlamentul și Comisia a au ultimul cuvânt în această chestiune. Începește Turcia. Sigur că Turcia este în Europa de Sud-Est împreună cu Ciprul. Nu consider nici Ciprul, nici uh, Turcia să, că nici Ciprul, nici Turcia să afla în altă parte a lumii. Mă scuzați, Ciprul în Asia? Deci Ciprul este în Europa și Turcia în Asia. Mă întreb dacă Turcia este în uh, Asia Mică și 3% pe teritoriul european. Și Ciprul este în Europa. Credeam că Ciprul este mai uh, la est față de majoritatea teritoriului Turciei. Nu știu, poate trebuie să mă uit pe, pe hartă. În opinia mea, atât Ciprul cât și Turcia au fost definite ca făcând parte a Europei de către Uniunea Europeană, de către Comunitatea Europeană, de către Consiliul European, de către Consiliul Europei pentru totdeauna, sau, și nu din totdeauna, dar de când au fost create aceste organizații. Deci eu n-am nicio problemă să rămân la această terminologie. Am fost rugat să îmi spun părerea în legătură cu politica externă turcă pe o serie întreagă de chestiuni. Este adevărat. Astăzi Turcia are o politică externă mult mai activă decât a avut înainte. Și asta este o politică externă care are propria identitate, la fel cum este și cea britanică sau suedeză sau oricare. Deci toți facem acest lucru în funcție de istoria și de interesele noastre și unul dintre principiile uh, călăuzitoare ale politicii externe turce a fost să nu aibă probleme cu vecinii. Susțin această abordare și cred că orice țară dorește să aibă pace cu vecinii în jurul frontierelor. Uneori uh, vecinii pe care ai sunt foarte drăguți, alteori nu. Dar întotdeauna ai interes să ai relații uh, rezonabile și să nu ai conflicte cu ei și ca parte a acestei politici ei uh, și-au normalizat relația cu Siria. Asta vrem și noi prin acordul nostru cu Siria. Deci lucrăm în paralel pe aceste chestiuni. Au făcut un pas foarte curajos uh, cu Armenia și toți care v-ați ocupat de această chestiune știți uh, care e tensiunea și asociată acestei chestiuni și de aceea salut conducătorii Turciei și armenie pentru ce au făcut. Sigur că acordul trebuie ratificat în ambele parlamente ale uh, celor două țări și va fi dificil, suntem gata să-i ajutăm. Și sigur are legătură și cu alte chestiuni. Uh, de asemenea, sunt interesat să aibă o bună relație cu Iranul. Și asta are legătură și cu problemele irachiene. Și ca să fim foarte sinceri, dacă Turcia și Iranul ar, s-ar confrunta pe chestiuni legate de situația din Irakul de Nord, noi n-am, n-am putea obține niciodată pacea și liniștea în Mesopotamia. Și de asemenea, Turcia și-a normalizat relațiile cu Irakul și mai ales cu uh, guvernul regional kurd uh, din regiunea Erbil. Uh, puțină lume credea că acest lucru va fi uh, posibil. V-ați uh, referit la problema nucleară iraniană. E foarte semnificativ faptul că domnul Erdogan și unul dintre adjunții săi petrec două zile la Washington, dacă nu cumva s-au întors deja. Au fost acolo la începutul săptămânii. Și această vizită are legătură cu o serie întreagă de probleme, dar mai ales cu Afganistanul. Și am discutat noi miniștri de externe acum câteva zile acest lucru. Turcia este un partener strategic extrem de important și pe Orientul Mijlociu, și pe dosarul uh, nuclear, și pe Caucazul de Sud, și pe Irak, și pe Afganistan. Și evident, încercăm să avem o coordonare a politicii noastre externe cu cea a Turciei. Am avut întâlniri cu domnul Davutoglu, ministrul de externe uh, turc, lucru care cred că a fost apreciat de toți ministrii de externe europeni. Acum, ce am mai uitat? Uh, în această chestiune. Afganistan și Kosovo. Kosovo, sigur, e o problemă destul de complicată, pentru că independența Kosovo nu este recunoscută de toate țările membre ale Uniunii Europene, dar în ciuda acestui lucru, cred că am reușit să evoluăm, să facem progrese. Am cerut Comisiei să continue o abordare structurată în relația cu uh, Republica Kosovo și asta înseamnă că există perspectiva liberalizării vizelor și pentru Kosovo, deși va trebui să vedem cât uh, de repede poate fi realizată această chestiune, pentru că și situația economică și cea a statului de drept uh, trebuie examinate acolo. Afganistanul, da. Aici mi s-a cerut opinia personală privind aspectele civile ale eforturilor noastre din Afganistan. Asta e un lucru uh, cu care, de care ne ocupăm chiar acum. Și uh, sigur, avem un document intern pe această chestiune. Am discutat cu Catherine Ashton uh, și cu Richard Holbrook și cu alți responsabili în legătură cu modul în care putem structura această abordare. În primul rând, sigur, un lucru evident, avem nevoie de o structură a Uniunii Europene în Afganistan care să fie coerentă. Deci cineva care să o reprezinte pe Catherine Ashton, practic, și anume Comisia și Consiliul. De asemenea, pentru că acestea sunt instrumentele Uniunii, dar de asemenea avem nevoie de o mai bună coordonare a statelor noastre membre. Și una dintre chestiunile pe care aproape că mi-am pierdut calmul în timpul președin- președinției a fost eforturile noastre de a avea așa numită carte albastră în Afganistan și a fost extrem de dificil să facem cele 27 de țări membre să pună pe aceeași hârtie toate acțiunile pe care le fac în Afganistan. Și am fost absolut uimit uh, că nu există niciun sistem de raportare de acest fel și că nu aveam nicio idee ce face Uniunea Europeană în Afganistan. Până când am reușit până la urmă să facem această carte albastră și numai după ce am uh, folosit uh, un limbaj destul de dur în anumite capitale europene, am reușit să obținem această carte albastră. Cheltuim un miliard de euro în Afganistan pe an, fără să ne coordonăm deloc. Deci, uh, Trebuie să avem structurile Uniunii Europene acolo create și să avem o relație mai clară cu statele membre și mai funcțională și un mecanism de coordonare mult mai bun cu alți donatori majori, mai ales cu Statele Unite, și cu mecanismele de coordonare ale Națiunilor Unite. Uh, would agree with me, it's not enough. It needs to be beefed up. S-au făcut activități extraordinare acolo, dar nu sunt suficiente. Este nevoie de o coordonare a activităților economice, a activităților legate de dezvoltarea statului de și dialogului uh, societal și sunt diferite moduri în care putem face asta. Nu vreau o militarizare a efortului nostru, nu vreau ca totul să intre sub umbrela ISAF și să fie preluat de NATO. Sigur că militarii au resurse și uh, un potențial de eficiență, dar există o diferență între uh, eforturile militare și civile. Sigur că trebuie să existe coordonare cât mai strânsă între aceste două uh, elemente, dar nu trebuie ca eforturile civile să fie uh, preluate de uh, structurile militare, pentru că am mai văzut acest lucru întâmplându-se și dacă la început uh, pare că se crește eficiența, apoi vedem că rezultatele nu sunt atât de bune și nu se ajunge la ceea ce dorim, adică construcția unei societăți și a unui stat în Afganistan. Mai e apoi, apoi problema alegerilor. Așa cum arată raportul uh, de, uh, delegației de monitorizare, există deficiențe, au existat deficiențe majore, semnificative în uh, organizarea alegerilor. Sigur, nu e surprinzător, chiar și așa tot au avut cel mai bun, cea mai bună situație din regiune, dacă ne gândim la Tajikistan, Iran și alte țări Și am spus foarte clar, totuși, președintelui Karzai că nu va, credibilitatea sa nu va supraviețui unei, un nou tur de scrutin organizat la fel de rău. Nici în Afganistan, nici în exteriorul Afganistanului. Și am oferit susținerea Uniunii Europene pentru a examina realmente sistemul electoral și pentru a încerca să-l facem cât mai decent înainte de alegerile parlamentare care vor avea loc anul viitor. Nu cred că va fi posibil să se țină alegerile parlamentare pe calendarul actual, pentru că schimbările care sunt necesare, rezultând din raportul lui, sunt atât de substanțiale încât s-ar putea să trebuiască să întârzi alegerile, dar acest lucru uh, nu îl va decide președintele Karzai, ci parlamentarii Afganistanului. Și un alt mesaj pe care l-am pentru noastră este că și aici dialogul parlamentar este important. Peste tot la televizor se vorbește despre președintele Karzai. Ok, e adevărat, președintele Afganistanului are multă putere, dar totuși mai există și un parlament și acel parlament are puteri semnificative pe care n-ar trebui să le neglijăm și dialogul cu parlamentarii afgani este, în opinia mea, o componentă foarte importantă a eforturilor de stabilizare și, evident, eforturile Parlamentului European sunt aici foarte importante. Grazie, signor Ministro. Passiamo al... Vă mulțumesc, domnule ministru. Haideți să trecem mai departe la a doua și ultima rundă, pentru că voi da cuvântul tuturor. Domnul Mavro Nicolaus are cuvântul. Un minut și jumătate. Vă rog să respectați timpul de vorbire. Vă mulțumesc, domnule președinte. în ceea ce privește ultimele evenimente din Turcia. Dacă Uniunea acordă asistență pentru ca Turcia să găsească soluții reale la problema relațiilor cu statele sale vecine. Cum ajută Uniunea Europeană aceste negocieri și poate cu baroneasa Ashton uh, va fi posibil, posibil ca Uniunea Europeană să uh, fie o parte la aceste negocieri. În al doilea rând, avem informații dacă Turcia va implementa protocolul de la Ankara. Aveți vreo știre în acest sens? Vreau să spun că nu sunt de acord cu ministrul Bild într-un punct. Turcia și Ciprul sunt geografic în Uniunea Europeană, însă Ciprul este membru al Uniunii Europene. Și în ceea ce este privită Europa, în ceea ce privește Europa, se vorbește de să a fi o parte a civilizației europene și acest lucru înseamnă că susții și principiile democrației din Europa. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Oiulan, un minut și jumătate. Domnule Bild, cred că ați avut o activitate exemplară dumneavoastră și uh, uh, președinția suedeză. Dacă ar exista un concurs al președințiilor, ați primit de la mine 12 puncte, punctajul maxim. Cred că posibilitatea de extindere a Uniunii este un subiect foarte sănătos și mulțumesc președinției dumneavoastră că a acceptat strategia Mării Baltice. Întrebarea mea prive- privește Cuba. Cuba și posibila liberalizare a relațiilor între Uniunea Europeană și Cuba au dus la sentimente împărțite ca și relațiile dintre Uniunea Europeană și Belarus. Care este opinia dumneavoastră în legătură cu posibilele evoluții ale relațiilor dintre Uniunea Europeană și Cuba? Vă mulțumesc. Doamna Hautula, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Azi este Ziua Internațională a Drepturilor Omului și aș dori să laud președinția suedeză că a pus accentul pe drepturile omului. Sunt membre a subcomisiei pentru drepturile omului și am avut o colaborare foarte bună cu președinția dumneavoastră. Aș dori să vă întreb cum au fost integrate drepturile omului în uh, sistemul de acțiuni, serviciul de acțiuni externe. Nu există uh, informații dacă va fi un reprezentant special pentru drepturile omului. De asemenea, integrarea este o problemă crucială. Cum vom evita situații la care, care cred că ați fă, făcut referire uh, uh, dumneavoastră tangențial, cum ar fi Berlusconi, care s-a dus în Belarus fără să acorde nicio atenție opoziției. De asemenea, Georgia. Știm că există o acțiune a Europei acolo. Care este analiza dumneavoastră în momentul actual, activitatea Rusiei, patrulele de nave, construirea de uh, drumuri, nu există un acces al Uniunii Europene acolo Există un proces în curs la uh, Tribunalul Penal Internațional și la Curt, Tribunalul Drepturi, pentru Drepturile Omului. Care este opinia dumneavoastră pe situația Georgiei? Domnul Angurakis, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, v-ați referit la negocieri cu Moldova. Situația de acolo este destul de instabil. Nu sunt sigur dacă este corect, este bine ca noi să începem negocieri cu Moldova în acest moment. În al doilea rând, concluziile în ceea ce privește cooperarea cu America Latină. Domnul ministru nu s-a referit uh, în special la acest lucru. Însă aș dori să subliniez în primul rând că există o situație problematică în Columbia și uh, aceste amenințări împotriva companiilor, companiilor multinaționale, ceea ce duc la situații problemă în America Latină și, în al treilea, în al treilea, treilea rând, poziția comună în legătură cu Cuba. Uniunea Europeană ar trebui să intervină pe lângă autoritățile turce. Am auzit despre uh, poziția ilegală adoptată în legătură cu Partidul Turc din această țară. Domnul Madlener. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Bild de ce a decis Consiliul să uh, se exprime în legătură cu doar două dintre cele cinci probleme principale din Orientul Mijlociu? De ce nu s-a pronunțat în legătură cu refugiații și aranjamentele de securitate? Accentul pe care l-a pus Consiliul pe unele probleme și faptul că a evitat uh, alte probleme arată că Consiliul înclină în favoarea Palestinei. Nu cumva palestinienii așteaptă ca Uniunea Europeană să forțeze mâna Israelului. Nu cumva acest lucru uh, împiedică ambele părți să uh, intre din nou în uh, negocieri. De ce nu s-a făcut nicio referire la organizația teroristă Hamas? De ce nu au fost uh, uh, menționate eforturile Hamas de a destabiliza autoritatea palestiniană. De ce nu s-a menționat încălcarea drepturilor omului în Gaza? Și de ce Consiliul General și președinția suedeză nu au cerut sancțiuni mai dure pentru Iran? Nu au existat în ultimele săptămâni că suficiente dovezi că este nevoie de un răspuns mult mai puternic pentru, pe tema uh, problemelor nucleare și susținerii terorismului. Vă mulțumim, domnule Magener. Domnul Romero Lopez, Lopez, doamna Romero Lopez. Vă mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc domnului Bild pentru munca din timpul președinției sale. Îmi pare rău că nu a atins întotdeauna rezultatele pe care le dorea. Am o întrebare în legătură cu acordul cu Libia. Acordul în ceea ce privește imigrația. Și de asemenea Tunisia, dacă ne puteți spune care este stadiul negocierilor acolo. Mulțumesc, spune președintele domnul Butikofa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, în legătură cu Afganistanul, ați spus că Europa trebuie să aibă o singură voce și nu să fie un cor de opinii. Însă cred că ar fi mai bine într-un, la un moment dat să avem uh, să avem o prezență, un nucleu în Afganistan. Dacă Uniunea Europeană ar putea să asigure formarea forțelor polițienești. Pentru că în momentul actual statele membre uh, lucrează singure în Kosovo și în Afganistan. De cât de multe state este nevoie pentru a uh, schimba situația? În Columbia mai mulți sindicaliști sunt uciși acolo decât în orice altă țară. De ce nu face nimic Uniunea Europeană pentru a pune capăt acestui trend, cu toate că uh, Statele Unite și Canada deja au început să-și adopteze relațiile cu acest stat. În al treilea rând, în legătură cu Orientul Mijlociu, ați fost de acord cu o poziție, însă care este strategia acolo? Pentru că această poziție a fost, uh, uh nu a fost privită cu ochi bun nici în Israel, nici în Statele Unite. În Congresul American există o anumită rezistență față de uh, Uh, poziția uh, Uniunii Europene. Care este opinia dumneavoastră în acest sens? Vă mulțumesc. Domnul Scholz, un minut și jumătate. Vă mulțumesc. Domnule ministru, v-ați referit la președinția suedeză, care a fost una de succes ați avut și anumite succese în legătură cu politicile Vedeți, O realizare a fost îmbunătățirea relațiilor cu Rusia. La Stockholm a avut loc a șasea rundă de negocieri, însă la ce rezultate am ajuns? Rusia încă nu este în OMC și dacă vrem să oferim ceva nou în acordul cu Rusia, calitatea acestui acord este importantă. În al doilea rând, Belarusul. Am aplicat sancțiuni pe de o parte, însă pe de altă parte Belarusul este izolat. Ce o veți sfătui pe Lady Ashton să facă? Permitem să intre în vigoare parteneriatul de vecinătate sau nu? Vă mulțumim, domnule Schulz. Domnule Benarabatu, vă mulțumesc, domnule Bild, ca și colegii mei, vreau să vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră. Rezoluția adoptată de Consiliu în legătură cu rezolvarea problemului conflictului israelo-palestinian face referire la crearea unui stat palestinian cu o capitală în Est, care este o cerere fundamentală a palestinienilor. Cu toate acestea, subliniez că opt deputați în această săptămână, opt deputați europeni din delegația Uniunii Europene uh, nu au putut să intre în Gaza. odată ce autorizația fusese dată. Interdicția a venit uh, la câteva ore după rezoluția Consiliului în legătură cu uh, Orientul Mijlociu. Uh, această declarație, această poziție dă dovadă de o lipsă de deschidere politică între Parlamentul European și Orientul, între Consiliul și, Parlament, și Orientul Mijlociu. În această iarnă, civilii palestinieni, palestinieni au fost supuși unui masacru din partea statului israelian. Consiliul trebuie să adopte poziții juste față de toți partenerii noștri, fără Îmi pare rău, spune președintele, trebuia să puneți întrebarea în timpul alocat. Trebuie să respectăm și timpul de vorbire al celorlalți colegi. Nu am luat cuvântul nimeni de la PPE, cred că sunt cu toții la Bon, deci voi pune eu două întrebări ca membru PPE. În primul rând, în legătură cu câteva probleme deja uh, discutate, opinia în legătură cu Ierusalimul, capitala acelor două state, această declarație anticipează anumite Uh, negocieri. Am aruncat din mână un atu pe care l-am fi putut folosi mai târziu. De, a, de asemenea, Serviciul de Relații Externe este uh, centrul politicii externe comune. Parlamentul European ar dori să exercite un control democratic în legătură cu numirea persoanelor în acest serviciu, serviciul de afaceri juridice, Comisia Afaceri Juridice și Comisia noastră ar dori să aibă un dialog structural în AFET pentru a vorbi cu șefii de delegații uh, pentru problemele mai importante. Cum vedeți acest lucru, domnule ministru? Vă mulțumesc. Voi începe de la sfârșit. Am vorbit deja cu doamna Ashton. Ea este foarte conștientă de necesitatea de a continua uh, dialogul cu Parlamentul European în legătură cu serviciul de acțiuni externe. Sunt sigur că ea vă va putea spune mai multe despre ceea ce intenționează să facă atunci când veți avea audierea în a doua săptămână din ianuarie. Știu că acordă mult Uh, importanță. acestor subiecte, însă ar fi incorrect din partea mea să intru în detaliu, detalii pentru că aceasta este o responsabilitate care nu este a mea. Tratatul de la Lisabona după 31 decembrie voi fi foarte fundamentalist în ceea ce privește uh, implementarea acestui tratat. Există câteva probleme care nu cred că au fost uh, exploatate suficient. Un lucru care se întâmplă azi și mâine, uneori mi se pare că se așteaptă din partea mea ca să fiu președintele sindicatului uh, ministrilor de externe, pentru că președintele Consiliului, la Consiliu au participat șefii de state și de guverne și ex- de externe, însă uh, tratatul de la Lisabona uh, elimină miniștrii de externe șeful de stat sau de guvern poate să aducă un alt ministru. Acest lucru mi se pare bun, însă nu cred că acest lucru coincide cu opinia tuturor ministrilor de externe. Însă, reprezintă o schimbare. Pentru mine este o schimbare foarte importantă, pentru că majoritatea problemelor discutate la Consiliul European sunt probleme interne europene și relațiile între statul meu și alte state membre ale Uniunii Europene nu mai sunt considerate probleme externe pentru statul meu. S-a extins area de aplicare a problemelor de decizie europeană. Acum avem un oficiu de externe al Uniunii Europene față de restul lumii. Și Consiliul European va fi constituit din șefii de state și de guverne, câteodată uh, miniștrii de externe, uneori miniștrii de finanțe sau miniștrii pentru mediu sau pentru alte probleme. Acum încă uh, se aud primele ecouri ale cutremurului, de implementare a tratatului de la Lisabona. în legătură cu rolul mai puternic al Parlamentului European și acest lucru va trebui să fie luat în considerare în legătură cu America Latină. Am avut un summit foarte bun cu Brazilia, am discutat despre problemele din Honduras și acolo am, avem un dialog cu diverse state din America Latină, am avut o întâlnire la nivelul Troicii, cu Cuba. Nu a fost ușor de organizat. Cred că avem o politică clară. Vrem să avem relații cu Cuba, vrem să avem un dialog, dar drepturile omului trebuie să facă parte din acest dialog și nu se poate spune să avem un dialog și să nu vorbim despre drepturile omului. Nu se poate face acest lucru. De aceea a existat, uh, au existat anumite negocieri și președinția suedeză a respectat linia stabilită în acordul între cele 27 de state. A existat un anumit dezacord în legătură cu importanța drepturilor omului în dialogul cu Cuba și în dialogul cu alte state. Au existat și exemple recente, ați menționat cazul Belarusului unde se pare că drepturile omului nu au fost considerate la fel de importante. Același lucru și în dialogul nostru cu Columbia. În legătură cu Moldova, există incertitudini, este vorba de o democrație tânără care este fragilă. Însă există o nouă deschidere spre cooperarea cu Uniunea Europeană. Cred că avem rolul de a ajuta uh, Moldova să ajungă la stabilitate. Dacă nu facem acest lucru, cred că acest stat va fi mult mai puțin stabil decât în acest moment. Fie că vor exista, dacă vor exista alegeri noi sau nu, nu este la latitudinea mea să judec acest lucru. Situația din Georgia sau problema înaltului reprezentant pentru drepturile omului. Nu știu pentru că este responsabilitatea doamnei Ashton. Toate aceste probleme vor fi decizia sa și nu trebuie să anticipăm acest lucru în niciun fel. Situa- situația din Georgia ne preocupă. Prima vizită a Troicii din Caucazul de Sud a reînnoit mandatul misiunii de monitorizare europene de acolo. În dialogul nostru cu Federația Rusă am spus întotdeauna foarte clar că este importantă integritatea teritorială. am spus că trebuie să știe că uh, Europa ține la integritatea teritorială din nordul Caucazului. Există probleme, încălcări masive ale drepturilor omului. Aceste probleme trebuie să fie rezolvate respectând integritatea teritorială. La nordul sau la sudul munților Caucazului. Există probleme semnificative, semnificative în Abhazia, care însă vor trebui gestionate respectând integritatea teritorială a Rusiei și a Georgiei. Atunci când am fost la Moscova, este că există o idee că ideea Oseției de Sud ca un stat independent este văzută din ce în ce mai mult ca o glumă proastă, chiar și la Moscova. Este important să uh, se implementeze acordurile, ceea ce înseamnă uh, retragerea uh, trupelor rusești din teritoriile ocupate și, bineînțeles, Rusia are o prezență militară în Oseția de Sud și în Abhazie. Există un număr de incidente care ar fi putut să uh, iasă de sub control, însă am reușit să le aplanăm. Am avut un dialog uh, bun cu reprezentanții Rusiei. Nu aștept să se rezolve foarte curând aceste probleme această uh, problemă va fi, se va schimba doar în momentul în care se vor schimba lucrurile pe la nivel mondial într-un fel sau altul. Însă acest lucru îl discutăm și cu reprezentanții Georgiei. Vă mulțumesc că ați menționat strategia Mării Baltice. Nu este o problemă care ține de afacerile externe, ci de uh, ceea ce am reușit în timpul președinției suedeze legătură cu America Latină vom discuta uh, la summitul din, de primăvară de la Madrid. Dacă în președinția suedeză am vorbit foarte mult despre extindere, parteneriat uh, estic, însă am discutat și cu multe puteri emergente din Asia și din America Latină. Vom pune și accentul mai mult pe America Latină în următoarele șase luni. Din nou în legătură cu Rusia, foarte pe scurt, am avut o întâlnire bună cu Rusia la Stoc- Stockholm, dar ce rezultate concrete a avut? Se continuă negocierile în legătură cu acordul, însă în legătură cu OMC am primit uh, semne încurajatoare din partea președintelui Medvedev, însă iau notă că atunci când a apărut uh, președintele Putin la televiziunea rusă pentru a răspunde la întrebările publicului, a vorbit altfel. Președintele Medvedev a vorbit despre intrarea în OMC cât de curând. Președintele Putin a indicat că acest lucru este un lucru pe de perspectivă pe termen lung. Noi am dorit ca Rusia să fie în OMC pe cât de curând posibil. De asemenea, am dorit să avem un dialog mai aprofundat, aprofundat pe probleme energetice. Avem un interes în modernizarea Rusiei. Am avut o, un dialog foarte bun cu președintele Medvedev. Angajamentul său uh, este clar, însă există și probleme majore de implementare. Însă acest dialog a fost unul încurajator. În legătură cu Libia, trebuie să recunosc că nu sunt la curent cu ultimele evoluții. Vom avea o nouă sesiune de negocieri în 17 decembrie și migrația este pe ordinea de zi. Tocmai mi se, mi se spune că sunt negocieri dificile și nu mă surprinde acest lucru. Nu uh, mă mai întrebați nimic altceva pentru că nu mai știu nimic despre aceste negocieri. Stone, uh... În ceea ce privește Afganistanul și prezența poliției, într-adevăr, sunt de acord. Am reușit să uh, întărim această prezență a poliției. Am discutat cu miniștrii în mod individual și uh, am reușit să avem o prezență mai întărită. Am vorbit și cu Catherine Ashton despre această temă și va încerca să fie la fel de insistentă față de miniștrii de externe mm, pentru a obține uh, această prezență întărită a poliției în Afganistan și nu trebuie să renunțăm la angajamentele pe care le avem acolo. În ceea ce privește sancțiunile față de Iran, am răspuns deja. Avem un dialog strâns cu partenerii noștri americani și uh, acesta va fi subiectul unor deliberări uh, ulterioare uh, care se vor afla pe agenda Consiliului. Uh, am uh, realizat foarte multe eforturi uh, care au arătat și uh, posibilitățile, dar și problemele pe care, cu care ne putem confrunta. Am experiența ceea ce privește politica de sancțiuni și este un instrument despre care se vorbește cu mare ușurință, dar cu care trebuie să ai mare grijă atunci când îl implementezi pentru că este foarte tentant să te împuști singur în picior într-un astfel de proces și uh, cred că uh, am încercat să evităm această situație. Nu spun că nu este posibilă, dar nu spun că nu este posibil acest lucru, dar trebuie să fii foarte atent pentru că aceste măsuri pot fi uh, contraproductive. Politica noastră față de Iran trebuie să fie extrem de uh, prudentă și extrem de atentă, utilizând toată inteligența în termen de informații și în termen de, de, de înțelegere și de, de cunoștințe. Orientul mișlociu Sunt, într-adevăr, mai multe probleme care trebuie abordate aici problema refugiaților, problema legată de securitate, problema legată de uh, frontiere, de Ierusalim. Am lucrat foarte mult pe aceste depozite despre care vorbeam mai devreme și nu o să le explic mai mult, dar am lucrat și pe problema de securitate. Uh, eforturile noastre și ale americanilor sunt semnificative deci se fac, se fac eforturi, însă accentul a căzut pe, um, pe problema frontierelor și uh, pe problema instalării uh, izraelienilor în teritoriul palestinian. Sigur că dacă se rezolvă, se începe cu rezolvarea acestor probleme, inclusiv Ierusalimul, se poate uh, progresa foarte mult și de unde accentul care a căzut pe aceste aspecte. m-ați întrebat dacă aceasta este politica, unde este strategia? Este o întrebare bună, pentru că am spus că Uniunea Europeană există și suntem o mașinărie politică mult mai impresionată de când acum câțiva ani, însă aparatul nostru produce mai bine ă, politici decât strategii, ă, strategii, însă îmbunătățim și această parte strategică ă, și cu siguranță acest lucru va fi posibil și prin intermediul tratatului de la Lisabona. Și sigur că este important să știm încotro ne îndreptăm, pentru că trebuie definiți parametrii, trebuie definite condițiile pe care le putem aduce pe masa negocierilor și apoi să încercăm să încurajăm uh, discuțiile directe. Am lucrat îndeaproape cu partenerii americani, poate că uh, unele voci în uh, Congres nu sunt de acord. Sigur că este o problemă controversată și văd asta și aici, în această adunare. Și văd că nici dumneavoastră nu sunteți de acord despre toate aspectele politicii privind Orientul Mijlociu, dar asta este normal. Însă trebuie să reușim să avem totuși o linie generală de consens, să decidem care sunt parametrii punctului de vedere al Uniunii Europene și faptul că putem să facem acest lucru este o încurajare a negocierilor este o posibilitate de a contribui uh, la, uh, la aceste negocieri. Știm că aceste aspecte sunt legate între ele și în momentul în care negocierile vor începe, cred că va trebui să jucăm un rol uh, în aceste negocieri, rol care va fi jucat cu siguranță în principal de Statele Unite, dar și noi uh, vom participa atunci când se va ajunge la acest uh, moment. Dar încă nu am ajuns acolo, suntem încă în situația în care discuțiile nu au fost reluate. Însă, așa cum am spus, declarația noastră de marți a fost o contribuție foarte importantă. Sigur că Ierusalimul este o problemă centrală și una dificilă toate, aici se joacă toate sentimentele celor uh, trei uh, fete ale lui Abraham uh, din istorie. Este o confruntare a celor trei mari religii și este nevoie de o atenție specială pentru că uh, Ierusalimul trebuie să fie un oraș pentru toată lumea, pentru fiecare religie și Ierusalimul va trebui să fie capitala celor două, ambelor state în viitor, cu toate dispozițiile care trebuie luate în acest sens în cadrul negocierilor. Mulțumesc, domnule ministru. A fost uh, o întâlnire extrem de utilă și extrem de interesantă. Au fost multe întrebări, unele chiar destul de dificile, dar v-ați arătat abilitatea de a le gestiona și cred că unii colegi au fost foarte mulțumiți, alții poate că mai au întrebări, dar uh, politica și nu numai politica externă este într-o continuă schimbare, nu este niciodată fixată și vom avea uh, Uh, probabil ocazia să discutăm din nou împreună. Deci colaborarea noastră va, fi, uh, va, va continua. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în această dimineață. Peste câteva minute, în aceeași sală, va avea loc o altă întâlnire, o întâlnire a subcomisiei pe securitate și apărare, iar comisia noastră se va întâlni pe, în data de 17 săptămâna viitoare la Strasbourg, începând cu ora 9, pentru premiul Zaharov. Mulțumesc!